so uh, the general public has had the occasion to enter the Toată lumea s-a putut instala, uh, deci domnul Ziescu aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E o coincidență, de fapt. Astăzi discutăm trei rapoarte pe care le-am pregătit chiar eu. Aș dori, în primul rând, să îmi cer scuze pentru Uh, această întârziere cu care discutăm uh, raportul cu privire la aspectele transfrontaliere ale adopțiilor. Această întârziere are de-a face cu uh, probleme de sănătate pe care le-am avut. A trebuit chiar să merg la spital. M-am făcut bine însă și sper să putem să tratăm această, acest subiect, să pregătim amendamentele și după aceea să uh, pregătim versiunea finală a raportului nostru și sper să putem finaliza acest raport înainte de finele anului. Acest proiect de raport a fost trimis uh, colegilor în urmă cu două săptămâni. El are două părți. Prima parte are patru axe principale. Cred că astfel putem să tratăm chestiunile cele mai importante pe care le-am discutat cu ocazia uh, audierii pe care am organizat-o la Parlamentul European la sfârșitul anului trecut. Această audiere a fost extrem de interesantă. Am uh, cules foarte mult material pentru raportul nostru și ne-a permis de asemenea să avem și o viziune de ansamblu uh, cu privire la acest subiect, o viziune mult mai corectă. În ceea ce privește normele minime, aceste norme ar trebui să vizeze toate cazurile de adopție, uh, însă în ceea ce privește adopția transfrontalieră, aceste norme minime ar trebui să fie comune. Bineînțeles, cu toții suntem de acord cu faptul că ceea ce ar trebui să predomine uh, e interesul copilului, interesul primordial al, sau suveran al copilului. Acesta ar trebui să fie uh, principiul uh, nostru călăuzitor și cred că niciun sistem juridic dintr-un stat membru nu ar trebui să fie să, să vadă copilul ca obiectul sau proprietatea unui cuplu sau al unei persoane. Și dacă împărtășim uh, această viziune, vom ajunge la următoarea concluzie. Uh, atunci când vom trata uh, cazurile de adopție, va trebui să ținem în primul rând cont de familia apropiată copilului, indiferent de țara în care locuiesc. Cu ocazia audierii de care vorbeam, am subliniat faptul că toți copiii, inclusiv uh, copiii foarte mici, ar trebui să se poată exprima. Bineînțeles, dacă părinții biologici, biologici își dau uh, acordul. Partea următoare visează funcționarea Convenției de la Haga din 1993. E vorba despre protecția copiilor, în această parte a raportului, deci vorbesc despre protecția copiilor și uh, adopțiile internaționale în general. În pofida faptului că această convenție este în uh, curs de aplicare, vizează copiii care uh, au reședința în, uh, într-un stat membru altul decât uh, în cel în care locuiesc uh, viitorii părinți sau părinții adoptivi. observăm că apar totuși anumite diferențe. în ceea ce privește abordarea acestui uh, subiect. Uh, mă refer mai ales la executarea uh, hotărârilor judecătorești care decurg din aplicarea Convenției. Având în vedere, deci, aceste divergențe de, de interpretare, cred că ar trebui să încercăm să uh, le armonizăm sau, uh, dacă se poate, să le limităm la maximum. Uh, există de asemenea și probleme legate de certificatele de adopție. Această problemă apare în pofida unei uh, prevedere a Convenției care vorbește despre recunoașterea reciprocă automată a uh, prevederilor Convenției în toate statele uh, care sunt parte la Convenție. Deci, iată, această Convenție nu este aplicată așa cum trebuie deocamdată. Chiar dacă procedurile administrative au fost deja lansate și chiar dacă statele semnatare au acceptat să pună în aplicare prevederile Convenției. Tema acestei prime părți, tema următoare, reprezint, o reprezintă cooperarea transfrontalieră. Mă gândesc aici mai ales la cooperarea între organele justiției și între instituțiile din statele membre. Au fost desemnate 16 instituții ca organe care să uh, fie competente în acest proces de adepție. Întrebarea următoare sau problema următoare o reprezintă recunoașterea transfrontalieră a certificatelor de adopție și a procedurilor de adopție. Aici e vorba despre un subiect cheie care asigură mobilitatea în uh, Uniunea Europeană, iar această parte face și legătura cu anexa. Aș dori acum să abordez uh, subiectul cel mai important din punctul meu de vedere din raportul meu. Am intenția să uh, prezint uh, soluții la nivel european care să ne permită să recunoaștem adopția Uh, dintr-un stat membru în altul. Să vedem însă care sunt elementele la care, la care propunerea mea nu se referă. Nu aș dori să schimb regulamentul. Nu îmi doresc nicio schimbare a legii sau a prerogativelor uh, statelor membre în ceea ce privește adopția. Nu vrem să uh, intrăm pe teritoriul de competență al statelor membre. Doresc să subliniez acest lucru. De asemenea, nu uh, cer statelor membre să recunoască o legătură juridică între copil și părinții biologici ai uh, copilului în situația în care Legislația națională nu permite acest uh, lucru. Nu permite stabilirea unei astfel de legături. Eu îmi doresc doar ca certificatele de adopție să fie recunoscute automat, fără o procedură suplimentară. Această recunoaștere va fi posibilă însă doar cu două condiții. Dacă un stat membru are prerogative care îi permit să emită un astfel de certificat și, în al doilea rând, dacă această decizie nu contravine legi legislației în vigoare în statul membru respectiv. Deci procedura trebuie să se aplice automat. Bineînțeles, este vorba de clauze, clauze obișnuite, clauze normale, aș spune, aceste clauze intervin atunci când un stat membru, diferit de statul uh, care a emis uh, certificatul de adopție, respinge această cerere. Uh, această, această recunoaștere e recunoscută în virtutea regulamentului Bruxelles 2 și Roma 3. acest raport permite eliberarea sau emiterea unui certificat atunci când părinții se deplasează dintr-un stat uh, membru în altul. E vorba despre un uh, document uh, pe care, de tipul celor pe care le-am folosit și înainte în astfel de astfel de situații transfrontaliere. Scopul nostru este să simplificăm uh, uh, demersurile de adopție pentru părinții adoptivi, pentru că vă pot spune că uh, deocamdată situația este absolut îngrozitoare. În raportul meu enumăr, enumăr și documentele pe care părinții trebuie să le furnizeze pentru ca recunoașterea adopției să se facă în mod legal. Apoi Uh, enumăr și condițiile care permit respingerea unei cereri de adopție și uh, încerc uh, să prezint și recursurile posibile. Deci am încercat în raportul meu să anticipez toate situațiile care pot apărea într-o astfel de situație. În încheiere aș dori să mai adaug doar că acest proiect de regulament prezentat în anexă se bazează și pe o analiză care a fost efectuată de către această unitate pentru valoarea adăugată europeană, care a studiat uh, astfel de situații. Uh, în prezentarea uh, care va urma vom vedea care este și concluzia la care a ajuns Unitatea pentru Valoarea Adăugată Europeană. În încheiere aș dori să mai spun că știm cu toții că în toate statele membre avem proceduri în vigoare diferite în acest domeniu al uh, adopțiilor uh, copiilor. Suntem de asemenea conștienți și de faptul că persoanele care se mută dintr-un stat membru în altul trebuie să facă față unor, uh, unei mulțimi de, de, de probleme. În unele state, de exemplu, li se reproșează faptul că încearcă să îndepărteze cu forța copilul uh, adoptat uh, uh, de, din familia biologică. În alte state membre se spune că procedurile de adopție fac obiectul unei tergiversări timp de ani de zile. Eu sunt convins că acțiunile și deciziile noastre vor putea simplifica viața părinților și aș dori să vă rog să se stabilească pentru 30 de iunie termenul limită pentru amendamente. Mulțumesc. Uh, thank you very much so far. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Este ora 10. De obicei votăm la ora asta. Haideți să facem un să votăm acum, repede, și continuăm cu acest subiect după momentul voturilor. astfel încât colegii care nu doresc să asiste la prezentarea acestui subiect să poată totuși să voteze și apoi să părăsească sala. Vă rog frumos să aveți cartelele de vot la îndemână. Yeah.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 please give us several seconds. The reporter has... Domnul raportor a plecat. Așteptăm să vină. E vorba de domnul Cavada. După câteva secunde sunt sigur că va apărea. Okay. Uh, article 3, paragraph 1. Articolul 3, aliniatul 1, E, A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. 38 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, împotriva, abțineri,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 Împotrivă. Haideți să verificăm cu cartelele de vot. Domnul Ziasca este pentru. 11 la 11, deci este respins. Acum votăm uh, cu vot electronic proiectul de raport în ansamblul său. Uh, rezoluția legislativă tot cu vot electronic. Se adoptă. Se votează acum tot proiectul de raport. Se adoptă. Și acum a doua, al doilea proiect de, proiect de rezoluție legislativă. Deschid votul. Se adoptă de asemenea felicitări domnului raportor. Domnul raportor mulțumește pentru felicitări. That is the end of the vote termina cu voturile și astfel putem să continuăm cu punctul 24. Aș da cuvântul Doamna Rusca Besa a sosit. So, uh, madam, uh, we have time now uh, until... Avem timp până la 10 jumătate, dar ar trebui să lăsăm și membrilor noștri posibilitatea de a pune întrebări. Deci în 18 minute trebuie să facem totul. Așa că vă dau cuvântul imediat. Mr. Chairman, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, Comisiei Iuri, vă mulțumesc pentru că am această ocazie pentru a vă prezenta raportul interim privind valoarea adăugată europeană referitor la instrumentul juridic UE pe viitor la adopțiile transfrontaliere, recunoașterea acestora. Care ar fi o primă evaluare este vorba, de fapt, de un raport de opinie care, o evaluare care însoțește raportul din proprie inițiativă pe acest subiect, recunoașterea adopțiilor transfrontaliere. Deci dorim să sprijinim Parlamentul în demersul său, adăugând uh, un aviz uh, uh, științific referitor la nevoia de a avea un astfel de instrument juridic. Astfel avem o analiză cantitativă, dar și calitativă a posibilității de a avea un instrument juridic european în această materie. Pe slide-ul 5 vă spunem care sunt mizele Adopțiile transfrontaliere sunt uh, reglementate internațional de către Convenția de la Haga din 1993 și care vizează adopțiile între diversele țări. În articolul 23 se stipulează recunoașterea automată a adopțiilor de acest gen, însă domeniul de aplicare este restrâns. Situația vizată uh, este numai cea uh, referitoare la situația în care persoana care adoptă și copilul adoptat uh, sunt uh, rezidente în două țări diferite. Situația în care ar fi rezident în acea țară, în aceeași țară nu este acoperită. Deci avem aici o lacună juridică. Pentru că, bineînțeles, există posibilități ca adopțiile să implice și un element Um, prin care copilul din străinătatea provenind să nu poată să fie automat recunoscut adoptat în alt stat membru. Pe plan european uh, există consecințe negative asupra familiilor care doresc să circule liber și nestânjenite în Uniunea Europeană. Nici copilul și nici familia care adoptă nu are garanții în ceea ce privește statutul adopției, în ce privește consecințele legale ale adopției și nu știu ce se va întâmpla această familie dacă se duce cu copilul adoptat în altă țară. Mai este și problema costurilor, bineînțeles. Pe slide-ul 4 puteți să vedeți, într-adevăr, care sunt costurile care reprezintă lipsa acestui instrument juridic și o estimare conservatoare este de 1,5 1,6 miliarde anual și asta e doar o sumă minimă, probabil. Raportul nostru, așadar, analizează problema costurilor, dar și posibilitatea de a avea un instrument juridic obligator pe baza Articolul 81 TFUE. Un astfel de act legislativ ar însemna o recunoaștere automată a adopțiilor, ă, oricare ar fi statul membru ă, în care se petrece adopția. Care ar fi opțiunea a doua? Din raportul nostru, vedeți pe planșa A6, ar fi vorba de un regulament obligatoriu pentru recunoașterea adopțiilor în mod automat. Aici ar însemna mai multă certitudine pentru aceste situații, dar nu dorim să, să interfereze cu legislația națională în materie. Statul membru poate să legească legiuiască așa cum vre, vrea, în funcție de legile sale specifice în materie de adopție. E vorba numai de reguli procedurale, care vizează uh, ordinele de adopție. Deci numai chestiuni procedurale. Vă mulțumesc pentru atenție. First of all, let me thank you very much for inviting me în primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați uh, invitat. că m-ați invitat aici pentru a vă prezenta studiul nostru pe o tematică foarte interesantă. În primul rând, o întrebare. De ce avem nevoie de acest act legislativ? majoritatea observatorilor consideră că aceste legislative sunt deja în vigoare, dar de fapt nu există prevederi care să asigure statutul copilului într-un stat membru și care să fie recunoscut automat în alt stat membru sau în toate celelalte state membre. Noi am evaluat situația în toate statele membre, sau statele membre analizate de către noi. Există legislație în materie, dar procedurile sunt foarte variate, foarte diferite, unele mai stricte, altele mai puțin stricte. Și, în orice caz, efectele juridice se resim doar în statul membru respectiv. Dacă se recunoaște relația parentală între familie și uh, copilul adoptat, nu înseamnă neapărat asta, uh, că se va întâmpla acest lucru și în alt stat membru. În orice caz, trebuie să vedem care este cel mai uh, avantajos statut pe care le poate obține un copil în această situație. Este foarte clar că e vorba de un statut mm, nesigur și un tratament inechitabil care sunt contrare bunăstării copiilor adoptați. Sunt situații complicate în care copilul nu este cetățean al statului membre unde ordinul este emis sau sunt alte situații în care unul sau ambii părinți dintr-un stat membru nu sunt de fapt cetățenii acelui stat membru, părinți adoptivi. Timpul nu este foarte generos, așa că nu o să repet ceea ce a spus colega mea în legătură cu faptul că în ce privește adopțiile între țări, deci când e vorba de două țări, avem această convenție de la Haga din 1993. Într-adevăr, aici uh, un copil locuiește în mod obișnuit într-o țară, dar uh, statul în care se adoptă este diferit de acesta toate statele membre au acceptat restricțiile respective când vine vorba de jurisdicție. Convenția de la Haga din 1993 avea premiza că um, cel mai important este ca un copil să poată să fie adoptat acolo unde locuiește deja, dacă se poate întâmpla acest lucru, deci la reședința obișnuită. Având în vedere aceste principii, să ne bazăm pe ele, propunem noi și restricțiile care se pot aplica trebuie să se refere la reședința uh, obișnuită din statul membru respectiv. Dacă atât familia cât și copilul adoptat locuiesc în mod obișnuiesc, uh, obișnuit în acea țară, indiferent naționalitatea acestor persoane, trebuie ca țara respectivă să poată să recunoască adopția. Bineînțeles că într-un stat contractant, adopția poate fi refuzată numai dacă această adopție uh, contravine politicii din statul respectiv și contravine interesului suprem al copilului. Această formulă trebuie folosită într-un act european cu excepția formulelor folosite de, deja în convenția sau prin convenția de la Haga. Propunerile actuale nu merg suficient de departe și statele membre astăzi pot să refuze uh, adopția în lumina Convenției de la Haga. Trebuie să fim foarte atenți pentru că când e vorba de recunoașterea statutului unei familii nou create, trebuie să ne gândim în primul rând la bunăstarea copilului adoptat. acesta este mai important decât uh, considerentele de politică publică ale statului membru care nu dorește să recunoască adopția. Nu vreau să mai petrec prea mult timp pe acest subiect pe, pe care a adoptat foarte bine documentul însoțitor de cercetare, însă vreau să vă atrag atenția asupra articolelor 67 și 81 din TFUE care conferă într-adevăr un temei juridic adecvat și de fapt această legislație uh, își găsește precedente în Bruxelles 1 și în Bruxelles 2A și vreau să vă mai spun că nu există legislație actuală care să permită această recunoaștere automată a adopțiilor. Astăzi, iar un stat membru, acționând singur, nu poate să confere această protecție. Ce propunem noi? Să existe un regulament um, rezolvându-se, bineînțeles, problemele pe care le-am menționat, dar uh, am putea eventual să spunem că orice alt uh, angajament neobligatoriu nu ar putea să ducă la îndeplinirea acestor obiective, pentru că, oricum, sistemul actual de recunoaștere este destul de complicat. Orice schemă de recunoaștere trebuie să lămurească modul în care se hotărăște această reședință obișnuită a copililor, copilului, precum și temeiurile de respingere. În prim, apoi am uh, recomandat ca înainte de emiterea acestui ordin judecătoresc să existe un proces de certificare uh, centralizată pentru a autentifica actele respective și pentru a ne asigura că tot procesul de adopție a fost uh, evaluată așa cum trebuie. După ce s-a certificat această adopție, toate statele membre trebuie să recunoască și să asigure că intră în vigoare efectele acestei adopții prin recunoașterea uh, la nivelul legislației naționale. Pur și simplu se oglidește și um, Convenția de la Haga din 1993 și deci aceasta este baza pe care se clădește această propunere. Nerecunoașterea poate să fie invocată, dar numai pe motive foarte strict încadrate și inspirate din aceeași convenție din 1993, ca și valoarea adăugată. Nu aș reveni la ceea ce a spus colega mea. Într-adevăr, propunerea din uh, documentul nostru de cercetare ne duc la concluzia că acest demers ar însemna o certitudine a statutului copilului, ar însemna și uh, o liniștire sau o, mm, o situație mai calmă, mai bună pentru familia care adoptă care nu trebuie să se mai chinuie, să mai se facă, să se recunoască adopția în alt stat și ar însemna și o calitate de tratament a familiilor acestea mobile care circulă într-un stat membru și sau altul cu copii adoptați. În sfârșit ar fi și uh, economisiri din punct de vedere financiar, pentru că familia respectivă nu ar trebui de câte ori se mută în alt stat să o ia de la capăt cu aceste cheltuieli pentru recunoaștere. Deci costul administrației uh, și al recunoașterii uh, acestor acte administrative și de cotărești ar fi astfel mult redus. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vreau să mulțumesc ambilor, ambelor uh, doamne invitate pentru prezentările lor interesante și pentru că s-au menținut în, în timpul acordat. Dau cuvântul doamnei Regner acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentările, bineînțeles, foarte interesante. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei raportor Virginie Rosie uh, și o să citesc uh, și contribuția sa pe care a trimis-o. Doamna Rozie dorește să mulțumească raportorului pentru proiectul de raport Uh, împărtășind obiectivul principal al acestuia. Trebuie să se adopte o legislație a Uniunii Europene în ceea ce privește recunoașterea automată într-un stat membru a unui ordin de adoptare uh, de adopție național din alt stat membru. Punctele um, 8 și 17 legislația trebuie să protejeze în primul rând copiii, dar și să garanteze certitudine juridică și protecția drepturilor părinților. În plus, acest lucru ar consolida sentimentul de apartenență și de cetățenie europeană, înlesnind astfel viața de zi cu zi a cetățenilor Uniunii Europene. Și acum doamna Rozier dorește să sublinieze și că împărtășește multe dintre cele spuse în proiectul de raport, în special în legătură cu interesul uh, sau cu întâietatea interesului copilului, lucru menționat uh, de sa de mai multe ori și uh, întâietatea aceasta a interesului copilului trebuie să fie criteriul principal, principiul de bază ce va sta la baza tuturor deciziilor de adopție și statele membre trebuie să garanteze punerea în aplicare a drepturilor copilului printre care de a-și exprima liber uh, opinia și trebuie să aibă grijă să se țină seama de această opinie în funcție și de vârsta și maturitatea copilului. Există însă anumite formulări pe care doamna le-ar dori reformulate, mai ales la punctele B și C și în anexe. Și în încheiere, mulțumiri pentru toate strădaniile și uh, sper să colaboreze foarte bine cu domnul Sviesca și cu ceilalți raportori din umbră. Domnul Cavada, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumi și eu pentru munca foarte atentă a domnului Sviesca și voi reveni și în câteva clipe, voi mulțumi experților care, expertelor care au intervenit, pentru că e clar că există o convergență de opinii, că e nevoie de un text european uniform în ceea ce privește adopțiile de copii, protejarea copiilor, protejarea părinților și libertatea lor de a circula. Cred că, în sfârșit, o să ieșim din uh, faza de incertitudine în care a stăruit acest Parlament Uh, în legătură cu adopțiile în urma raportului pentru România din 2005 și uh, a celor care au urmat. Parlamentul a fost dezbinat și n-am avut o fundație solidă ca să putem legifera. Și știu că există o conotație destul de crudă. Am uh, soluționat problema liberei circulații a bunurilor și servicii acum câteva câteva uh, zeci de ani, dar iată pentru libera circulație a copiilor, a părinților care îi adoptă încă, după 50 de ani n-am rezolvat uh, situația liberei circulații și mi se pare că trebuie să dăm un chip uman uh, legislației uh, europene, care e are multe probleme. Mulțumesc. Domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să-l felicit pe domnul Țivca pentru un raport uh, foarte detaliat. Subiectul e sensibil, are legătură cu interesele minorilor și pe asta ar trebui să ne concentrăm atunci când dezbatem sunt de acord cu recomandările domnului Țifca, adică adoptarea de către familia biologică. Într-adevăr, e foarte important să se țină cont și de opinia copilului, dar uh, să nu uităm că bebelușii sau copiii de 2-3 ani nu se pot pronunța, nu pot spune ce doresc și, uh, și aceștia pot fi luat de lângă părinților fără a se putea opune deciziei. Să fim, deci, foarte atenți cu astfel de cazuri. Ar trebui să introducem și măsuri suplimentare pentru protejarea intereselor acestor copii. Părinții ar trebui să fie informați de diferitele proceduri uh, în vederea adopției. E un lucru esențial. Ar trebui să existe și o formare, cooperare în materie. Formare nu doar pentru judecători, ci și pentru asistenții sociali, avocații și toți funcționarii publici care uh, sunt implicați în procedurile transfrontaliere, astfel încât să fim siguri că dispun de competențele și cunoștințele necesare ca să poată proteja interesele copiilor. Toți acești actori ar trebui să coopereze pentru a atenua uh, diferențele și a rezolva problemele legate de adopțiile transfrontaliere. Cât privește recunoașterea reciprocă automată, ne place ideea unui certificat european și recomandăm ca acesta să fie multilingv, astfel încât costurile cu legalizarea și traducerea să se uh, reducă. Mulțumesc. Domnul Buda? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult domnului Viesca pentru prezentarea făcută și pentru munca uh, depusă și experților pentru ceea ce ne-au uh, comunicat. Câteva chestiuni pe care aș dori să le avem în vedere când discutăm despre ceea ce înseamnă adopțiile cu caracter transfrontalier. Sigur, este foarte important pentru că discutăm până la urmă uh, de copii, de copii minori. Trebuie să vedem cum îi putem proteja cel mai bine până la momentul adopției, dar eu cred că este foarte, cred că este foarte important ce se întâmplă după momentul adopției, pentru că pot să apară situații în care adopțiile să fie desfăcute și se pune întrebarea ce face în o astfel de situație când ai copilul plecat din România, de exemplu, în Marea Britanie îl lași mai departe Marea Britanie în grija autorităților de acolo sau îl iei din uh, Marea Britanie și îl aduci înapoi în România, mai ales când ai familia um, părinților biologici care își manifestă disponibilitatea să îi adopte um, în, în România. Mai este o altă chestiune care se întâmplă, din nefericire, care astăzi în Marea Britanie când o familie, și cu asta închei, domnule președinte, când o familie de cetățeni români stabiliți în Marea Britanie au fost decăzuți în drepturile părintești, iar copiii lor au fost propus spre adopție la o familie de uh, homosexuali, acolo fiind acceptată această uh, adopție. Se pune acum întrebarea, există oare posibilitatea să înfrângi valorile culturale ale copilului sau mai departe le respectăm aceste valori. N-am nimic cu niciun fel de stat, fiecare stat își reglementează ce face și cum la cine de dreptul să adopte. Dar eu cred că aici trebuie să fim foarte, foarte atenți astfel încât să evităm astfel de situații și să urmărim întotdeauna în aceste procese de adopții să se păstreze valorile culturale ale copiilor din țările de unde ei provin. Dacă într-adevăr dorim de o protecție serioasă și cu, încă o chestiune și cu asta închei, să nu uităm totuși că avem cetățeni europeni, copii, care sunt adoptați sau care se află în state terțe față de Uniunea Europeană și noi nu putem să spunem nu sunt în interiorul Uniunii, nu avem ce să facem, pentru că sunt cetățeni europeni, încă o dată subliniez, și vă dau exemplu cu Norvegia, care este de notoritate publică, și acolo ar trebui să avem în vedere în așa fel încât pro, uh, interesele copiilor să fie protejați și să nu ne ascundem în, în spatele faptului că nu avem cum să intervenim, pentru că întâmplător Norvegia, de exemplu, se bucură de un statut aparte ca și cum ar fi o țară membra a Uniunii Europene. Ori nu poate un stat să aibă doar um, drepturi și să nu aibă obligații, mai ales când discutăm de ceea ce înseamnă interesele copilului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul Le Breton, dar vă rog pe scurt. Înainte de orice, mulțumesc celor două experte care ne-au adus informații utile. Vorbim de adopțiile internaționale, o temă foarte delicată și nu trebuie să subestimăm uh, consecințele în plan uman. Convenția din 93, un text bun, s-a bucurat de oarece succes, a fost ratificată de multe state membre, toate statele membre ale Uniunii, de altfel, din și mai rămâne problema recunoașterii adopțiilor, care deocamdată e asigurată în condiții uh, nemulțumitoare. Înțeleg că sunt state membre care încearcă să rezolvă aceste probleme fundamentale, însă să fim atenți. Pentru că dacă soluția va fi să avem un certificat de adopție european, atunci nu ar trebui totuși să gândim un sistem prea rigid și prea constrângător ce aș spune în acest moment? Că în uh, anexă există un articol 6a care permite unui stat să refuze uh, recunoașterea unei adopții dacă recunoașterea contravine manifest ordinii publice din statul membru respectiv. E o dispoziție bună care, după părerea mea, permite soluționarea unor probleme uh, ținând seama și de suveranitatea și condițiile specifice din fiecare stat membru. Deci, eu personal aș fi cât se poate de atent uh, la această idee de a respecta suveranitatea statelor membre. Mulțumesc. Se pare că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină, așa că aș dori să mulțumesc celor două oaspete distinse pentru prezentările lor și încheiem acest punct continuând cu următoarea audiere.